Președintele Parlamentului European. Darf Sie bitten Platz. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Doamnelor și domnilor, în urma exploziei a două bombe detonate la scurt timp, una după cealaltă, la Boston, ieri au murit uh, mai multe persoane și mulți alții au fost răniți. Au fost distruse vieți inocente în cursul unei manifestări sportive. Maratonul de la Boston reunește oameni din toată lumea într-un oraș care simbolizează ca niciun altul aspirația spre libertate și dreptatea Americii. În numele Parlamentului European îmi exprim familiilor victimelor condoleanțele noastre și doresc uh, celor răniți o recuperare completă și rapidă. Îmi exprim recunoașterea pentru activitatea autorităților SUA preocupate de această tragedie, precum și echipelor de salvare activate. În acest moment, în moment nu s-a elucidat încă cine a plasat bombele și cine a declanșat exploziile, dar doresc să reținem că terorismul nu se justifică niciodată. Suntem alături de prietenii noștri americani și gândurile noastre se îndreaptă spre oamenii din Boston, spre victime și rudele victimelor de acolo. Vă mulțumesc foarte mult!